de pace în Columbia, dar din păcate nu există decât uh, pe hârtie. Și nu numai din cauza Venezuelei, pentru că oamenii nu pleacă neapărat din cauza lui Maduro, ci și din cauza politicii SUA, nu din cauza Farcului, care de fapt a menținut pacea în ciuda faptului că nu a fost mereu așa, dar mai ales pentru eșecul guvernului care nu a pus în aplicare acordul de pace. Nu s-a distribuit terenul, a existat uh, o inegalitate socială foarte mare, sute de activiști au fost uh, omorâți de paramilitarii de extremă dreaptă care știu de fapt că au guvernul de partea lor. Acesta este, de fapt, uh, domeniul terorii, iar noi, Parlamentul European, trebuie să folosim pârghile pe care le avem la dispoziție pentru ca în ciuda responsabilităților explicite pe care le-am menționat în acord, relațiile noastre comerciale merg împotriva uh, Uh, acelor uh, principii. Noi importăm uh, ulei de palmier pentru că trebuie să facem bani neapărat și această logică nu funcționează. Drepturile de mediu și drepturile lucrătorilor au fost încălcate și acest acord ar fi trebuit de fapt să le protejeze. Nu există mecanisme legale pentru a le pune în aplicare și, ca, și ele sunt ignorate de guvern. Trebuie să ne folosim deci toate pârghile. Mulțumesc! Vă mulțumesc și eu. Acum dau cuvântul înapoi doamnei ministru Tucurainen, care va vorbi în numele Consiliului și uh, în numele doamnei înalt reprezentant pentru vicepreședinta Comisiei pentru Securitate și Politică Externă. Mulțumesc! Domnule președinte, acest schimb de opinie a fost util și de, este de actualitate. Vreau să mulțumesc pentru intervenții, pentru comentarii și com- pentru sugestiile primise. Aș vrea să uh, răspund dintre toate remarcile doamnei Arena. Ce faceți, ne întreba, pentru a susține situația umanitară? Și Uniunea Europeană, în acțiuni coordonate cu statele membre, se asigură că drepturile omului sunt respectate și garantate și că toți operatorii de asistență umanitară pot lucra în siguranță. Există protecție, programe de protecție, precum protectdefenders.eu în 2019, UE cu câteva state câteva state membre a lansat uh, acțiunea și programul Defendemos la Vida, să apărăm viața. Pe 10 iulie, UE a lansat, o, o, lansat un birou uh, pe lângă Procurorul General al uh, Columbei, care investigează în mod special acte legate de uh, procesul de pace și care caută să incrimineze și să aducă în fața justiției pe aceia care au comis crime împotriva umanității sau împotriva uh, drepturilor fundamentale. În plus, Uniunea Europeană va continua să ofere sprijin financiar pentru apărătorii drepturilor omului și pentru diferite ONG-uri. Domnule președinte, din această dezbatere conchid că singurul mod în care putem obține o pace durabilă este de a continua să susținem procesul de pace. Este important să facem acest lucru pe lângă toți ceilalți actori internaționali. Până la urmă, este, miza este libertatea uh, și pacea pentru cetățenii colombieni. Sigur că în timp ce ne concentrăm uh, pe procesul de pace, noi ne-am aprofundat totuși activitățile. Uh, cooperarea în materie de apărare, de securitate, de mediu uh, a fost și ea extinsă. Provocările actuale sunt foarte serioase, într-adevăr, și vom susține Columbia în a rezolva aceste provocări, dar uh, pe ansamblu vreau să spun că balanța uh, relațiilor noastre multilaterale cu Columbia este una pozitivă. Vom păstra așadar acest dosar pe lista priorităților noastre politice. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă ministru. Dezbaterea se încheie aici. Acum voi suspenda ședința pentru câteva minute din motive tehnice, după care revenim. Mulțumesc. Reluăm ședința. Următorul punct de pe ordinea de zi este o declarație a vicepreședintei a Comisiei și înaltului reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate cu privire la situația actuală din Kashmir. Și de aceea voi da cuvântul mai întâi doamnei ministru Tupurainen, care va vorbi în numele vicepreședintei înaltului reprezentant. Doamna Tupurainen, aveți cuvântul. Domnule președinte, stimați deputați, tensiunile din regiune au crescut odată cu anunțul pe 5 august al guvernului indian al revocării articolului 370, care garantează o autonomie regiunii Kashmir. Acest pas a fost acompaniat și de restricții și încălcări ale drepturilor fundamentale și ale libertăților. Guvernul indian a trimis de asemenea și trupe militare și paramilitare în Kashmir și pe linia de control. Acțiunea aceasta a fost prezentată de guvernul indian ca o încercare de a preveni proteste violente. Pakistanul de asemenea a trimis trupe suplimentare pe partea sa de, uh, de control și de aceea uh, societatea, uh, de aceea Cașmirul în general este acum într-o tensiune din mai multe părți situația, din păcate, nu s-a întors, nu s-a revenit la normal. Au avut loc arestări ale activiștilor, apărătorilor drepturilor omului și oamenilor politici. Uniunea Europeană a urmărit situația îndeaproape, încă de la escaladarea din august. La începutul lui august, înaltul reprezentant, doamne Mogherini, a vorbit la telefon atât cu partea pakistană cât țaneză, cât și cu partea indiană și la ambele conversații, doamna înalt reprezentant a subliniat importanța de a evita o escaladare ulterioară și a subliniat cât de important este dialogul dintre India și Pakistan pe canale diplomatice. Poziția noastră pe Kashmir rămâne neschimbată. Noi încurajăm India și Pakistanul să găsească o soluție pașnică, politică, în care să se respecte interesele populației Cașmirului pe ambele părți ale frontierei de control. Aceasta rămâne singura variantă prin care se poate rezolva o dispută care a dus la prea multă instabilitate și insecuritate în regiune. Noi rămânem îngrijorați în legătură cu situația la fața locului, în legătură și cu restricțiile libertăților fundamentale. E esențial că libertatea de mișcare să fie restabilită, dar și accesul la toate serviciile de bază. Doamna înalt reprezentant a transmis aceste îngrijorări ministrului afacerilor externe din India în întâlnirea de la Bruxelles de pe 13 august. Domnul ministru i-a spus doamnei în alt reprezentant care e situația de securitate în țară. Doamna Mogherini a cerut din nou să se deescaladeze tensiunile și a subliniat importanța de a lua pașii necesari, face pașii necesari pentru ca să se restabilească pacea cetățenilor din Cașmir. Uniunea Europeană a adresat această problemă și la întâlnirea Consiliului Drepturilor Omului ONU la Geneva în septembrie. În declarația Uniunii Europene am încurajat uh, ridicarea restricțiilor temporare impuse și menținerea drepturilor și fund libertăților fundamentale garantate până atunci populației. Cerem în continuare celor două părți să intre într-un dialog direct pentru a găsi o soluție pașnică care respectă toate obligațiile de drept internațional. În acest moment, cu tensiuni care cresc în diferite regiuni în lume, nimeni nu poate să-și permită o escaladare suplimentară în Kashmir. Colaborarea regională în Asia de Sud-Est și Sud este mai importantă ca niciodată și vom continua să cerem Indiei și Pakistanului să reia dialogul și să găsească o soluție pașnică la disputa lor. Vă mulțumesc! Thank you very much, Minister. Mulțumesc, doamnă Tupurainen, doamnă ministru. Iar acum începem cu listele din partea grupurilor politice și din partea PPE, creștin democrat, are cuvântul domnul Băsescu. Două minute.

I'm sorry, uh, your time is up. Uh, I speaking time. Vă rog să respectați timpul de vorbire. Două minute, doamna Arena, acum, în numele grupului socialiștilor și democraților din Parlamentul European. Mulțumesc foarte mult. Începând cu 1950, Constituția indiană a acordat un regim special uh, regiunii Kashmir. Articolul 370 a conferit mai multă autonomie Kashmirului indian, oferindu-i o mai mare marjă de manevră și adaptând în același timp legislația. Apărarea, afacerile externe și comunicare erau singurele domenii care țineau de guvernul de la New Delhi însă restul avea o adunare legislativă locală. Articolul 370 oferea de asemenea mm, și o Constituție Însă, din 5 august, data când a fost revocat de către India statutul de autonomie din Kashmir, peste 3.000 de persoane au fost uh, arestate arbitrar, uh, responsabili politici, militanți, universitari, academicieni. Toate mijloacele de comunicare, telefon, internet sunt tăiate, serviciile de urgență, spitalele au penurii enorme de material și de personal. Jurnaliștii străini, ONG-urile nu mai au acces la teritoriu, iar această situație se deteriorează cu uh, Armistițiul care se a blocat de asemenea mai multe servicii. Multe, mulți soldați au fost trimiși uh, în acea regiune, care este oricum deja cea mai militarizată, una dintre cele mai militarizate din lume, cu peste un milion de soldați. Deja în raportul uh, Națiunilor Unite din 2018-2019 s-a constatat încălcare gravă a drepturilor omului față de populația civilă, kidnapări, asasinate, violență sexuală și altele. Însă aceste încălcări au fost uh, atât uh, uh, puse în aplicare de către indieni cât și de pakistanezi. După 5 august și după această revocare, nu face decât, această situație nu face decât să devină și mai explozivă. Uniunea nu poate să rămână inactivă, trebuie să ceară o anchetă independentă și transparentă despre violențele din Kashmir. Europa trebuie să își arate puterea în această problemă, garantându-i Cașmirului autonomia de care se bucura încă din 1950. Dar Europa trebuie de asemenea să susțină demersul Națiunilor Unite în legătură cu Pakistanul, pentru că acolo se va găsi o soluție. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Arena. Aș dori să vă rog ca pentru interpret să vorbiți puțin mai încet, spune președintele. Mulțumim din partea noastră, domnului președinte. Acum, domnul Mohamed din partea Renew are cuvântul. Mulțumesc. Aș dori să vă spun că eu sunt născut în Cașmir și am uh, plecat în uh, Regatul Unit la patru ani. Mă doare să văd ce se întâmplă în Cașmir. Cașmirul este în criză, o criză internațională, criza dreptului internațional și umanitară. Oamenii suferă acolo, iar uh, organizațiile noastre, precum Uniunea Europeană chiar, care de apără drepturile omului, trebuie acum să-și arate solidaritatea cu oamenii din Kashmir. Criza din Kashmir pune în pericol pacea și securitatea întregii regiuni, una din cele mai volatile din lume. Este responsabilitatea noastră să facem ceva. Recomandările Comisiei pentru Drepturile Omului arată, sunt un punct bun de plecare Trebuie să susținem și să implementăm toate concluziile din acest raport care au fost publicate în iunie și iulie instituția Uniunii Europene și uh, altele, alte foruri nu există numai pentru a proteja drepturile cetățenilor din UE, ci trebuie să apere drepturile omului peste tot în lume. Situația din Cașmir nu o să se îmbunătățească prin încercarea de a găsi un vinovat pentru că peste tot oamenii vor încerca să găsească vinovați și vor fi oamenii din Cașmir cei care vor suferi cel mai mult. Ei ar trebui însă să fie cei care își decid soarta și care își decid asupra viitorului lor. Autodeterminarea pentru drepturile omului, pentru valorile fundamentale în Uniunea noastră europeană ar trebui să fie o prioritate. Trebuie să apărăm toate aceste valori peste tot, mai ales acolo unde sunt cei care vor să facă comerț cu noi. Luptele din Cașmir durează de decenii, însă, în final, criza trebuie să se termine numai atunci când se așează oamenii la masă și vorbesc. Uniunea Europeană trebuie să fie un facilitator aici, ceea ce permite tuturor să uh, găsească o soluție. Oamenii din Cașmir spun uh, cu voce tare de mai multe ori, Uniunea Europeană trebuie să ne ajute. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Mohamed, iar acum un minut din partea verzilor are cuvântul doamna Dowding. Mulțumesc. Voi fi succintă. Încălcări uh, ale drepturilor omului se petrec în Cașmir de vreo lună deja. Se vorbește despre raiduri, arestări, ciocniri și rețineri ilegale și aceste povești sunt înfiorătoare. Și toate astea se întâmplă în timp ce rețelele de telefonie mobilă sunt blocate în mare parte. Noi, uh, eurodeputații, britanici, uh, reprezentanții ai verzilor, solicităm încetarea acestor încălcări ale drepturilor omului, nu doar de dragul populației Cașmirului, ci și pentru sutele de mii de cetățeni britanici de origine din Cașmir nu, este, nu se poate concepe nicio soluționare pașnică a uh, uh, problemei Cașmirului câtă vreme nu se rezolvă această problemă. Solicităm reinstaurarea uh, libertăților de bază ale populației din Cașmir și solicităm Uniunii Europene să mențină în continuare atenția pe această chestiune. Mulțumesc, doamnă Dowding. Din partea grupului Identitate și Democrație, domnul Zimnioc, un minut. Doamnelor și domnilor, Uniunea Europeană dorește și trebuie să contribuie la soluționarea conflictului în Kashmir. Este un conflict care ține de 70 de ani, care s-a consolidat, care a declanșat războaie, care uh, a fost uh, o sumă a unui șir practic infinit de acte de terorism. Sigur că acest uh, conflict nu poate fi soluționat decât de către partid, uh, uh, părțile implicate în conflict. Noi putem să însoțim acest proces de conciliere ca mediatori imparțiali. Dacă mă gândesc însă că membrii acestui parlament fac declarații partinice și chiar merg atât de departe încât să solicite măsuri de boicotare a Indiei, nu fac altceva decât să devină um, uh, parte acestui conflict și nici de cum nu contribuie la soluționarea lor. Deci nu așa funcționează lucrurile. În momentul în care ne punem de o parte sau de alta, de partea uh, Indiei sau Pakistanului, pierdem acest rol pe care îl putem juca, acest rol valoros de negociator imparțial și mediator. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Țimniac! Și acum, în numele grupului ECR, are cuvântul domnul Van Orden. Un minut. Mulțumesc. Cașmirul e una din cele mai frumoase zone în care însă securitatea și stabilitatea ar putea să fie atât de mult mai bune și prospere. Însă, din păcate, de mai mult timp acest statut nu este clar și a fost și afectat de terorismul finanțat din exterior și de extremiști iar acum există oportunitatea de a corecta situația. Din punct de vedere legal, de fapt, teritoriul ar fi trebuit să fie parte din India, însă, din păcate, a fost invadat și în parte ocupat de Pakistan, care apoi uh, și-a trimis serviciile pentru ca să poată să mențină uh, opresiunea și terorismul, care a dus la moartea mii de oameni. Terorismul a, a și uh, afectat economia, iar uh, articolul temporar 370 în Constituție a dus uh, la o schimbare a legilor. Aceste schimbări conferă aceleași drepturi acum uh, oamenilor din Kashmir ca cel, celor care trăiesc în India. Trebuie să ne uităm ce se întâmplă în Pakistan, dacă chiar vrem să vedem cum se încalcă drepturile femeilor, a minorităților și a oamenilor transsexuali și pentru ca să vedem ce dificultăți există acolo. Guvernele Uniunii Europene trebuie să susțină dialogul și o implicare constructivă între India și Pakistan. Mulțumesc! Um, Aveți un cartonaș albastru de la domnul Matucelo. Îl acceptați? Yeah, blue, blue card question. You... I didn't hear him. Okay. Eh, Mulțumesc. Eu sunt de acord cu intervenția pe care a făcut-o colegul meu. Vreau doar să-l întreb dacă a citit amenințarea pe care a făcut-o, a trimis-o Pakistanul de a utiliza armele nucleare, pentru că, de fapt, aceasta este adevărata temă de care ar trebui să se ocupe Parlamentul European. Utilizarea armelor nucleare de către Pakistan și mai ales faptul că Pakistanul uh, este un teritoriu care, după cum vedem din istorie, sau în care s-au crescut, au crescut mulți teroriști care după aceea au comis atentate în Europa. Să nu mai vorbim de toate drepturile omului care au fost încălcate acolo de ani de zile. Mulțumesc. Și care... Thank you for the question, uh, um, Mr. Van... Mulțumesc, domnul Van Orden. Fără microfon. Vă rog să vă aprindeți microfonul. Tot este nu se aude. Acum se aude. Mulțumesc. Pakistanul a fost o sursă de proliferare nucleară. A fost într-adevăr un azil bun pentru liderii teroriști și promovează terorismul în uh, regiune, dincolo de linia sa de control, în India. Da, vorbim despre două state cu putere nucleară, dar nu cred că e relevant în legătură cu acest conflict. Dacă Uniunea Europeană dorește să fie de ajutor, n-ar trebui să Uh, stea pasivă, ar trebui ca și în altul reprezentant să fie ascultat mai bine pe ministrul cu care s-a întâlnit, pentru că, din păcate, din contribuțiile pe care le-am auzit în acest Parlament, uh, realitatea e foarte distorsionată. Thank you. Mulțumesc în numele Guengele, doamna Villanueva Ruiz. No podemos encuadrar la situación de nu putem uh, să vedem situația din Kashmir uh, ca o problemă internă a Indiei, ci uh, ca o ca o problemă care include și pe Trump, și pe Modi, și pe Uh, Bolsonaro și așa mai departe. Modi a ajuns la putere uh, punând piedici uh, libertăților civile. Uniunea Europeană nu poate să spună că lucrurile merg ca de obicei. Trebuie să avem un discurs deschis, bazat pe drepturile omului și condiționând acțiunile exterioare de acordul bilateral trebuie să pariem pe o soluție pașnică a conflictului care să fie negociată între India și Pakistan. Dacă nu facem acest lucru, Kashmir va deveni un nou exemplu al limitelor voluntarismului Uniunii Europene. Astăzi trebuie să hotărâm ce fel de actor mondial vrem să fim. Noi sperăm să fie un actor politic independent, cu autonomie, care să poată uh, dialoga pe picior de egalitate pe drepturile omului, guvernanță multilaterală și ideologie cu marile țări ale lumii. Mulțumim, doamna Villanueva Ruiz. Din partea neafiliaților, domnul Uric. Dear colleagues, since this is... Stimați colegi, pentru că vorba de o chestiune de politică externă, voi vorbi în limba engleză. Mulți dintre dumneavoastră vorbesc despre încălcarea uh, drepturilor omului și de multe alte lucruri care s-ar întâmpla în Kashmir dar în tot ceea ce afirmăm nu ne, nu ne bazăm decât pe informații secundare, pentru că nimeni nu știe de fapt ce se întâmplă în India. Când am avut o dezbatere cu ambasadorul Indiei în Republica Slovacă, am uh, întrebat uh, în câte rânduri a condamnat uh, Parlamentul indian sau Adunarea Națională Indiană o ceva ce s-a întâmplat în Uniunea Europeană mi-a răspuns niciodată. Eu cred că trebuie să procedăm și noi la fel, trebuie să respectăm suveranitatea Indiei, pentru că nu, e, nu ține de competența noastră să ne amestecăm um, treburile interne ale unei țări care este la 6.000 de km departare de noi. Avem noi destule pe cap aici în Europa. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc și acum domnul Corbett, un minut. Mulțumesc, aș dori și eu să vă spun că am vizitat luna trecută Cașmirul Domnule președinte, acțiunea unilaterală a Indiei care a revocat uh, autonomia acestei părți uh, Kashmir, uh, împărțind teritoriul în două, trimițând trupe suplimentare, închizând mass media, arestând mulți politicieni, toate acestea a inflamat o situație deja instabilă. Acest conflict a durat deja 70 de ani. Nu poate să fie în interesul Indiei să continue, costă o grămadă de bani și îi și pătează reputația internațională. Trebuie să găsim o soluție și, sincer, nu văd decât o singură soluție pe termen lung care să fie viabilă și pașnică. E vorba de autodeterminarea oamenilor din Kashmir. Asta este ceea ce ONU a încercat în 1947, când India a venit cu această dispută la Consiliul de Securitate. E momentul să implementăm acest lucru și ar trebui să se combine toată diplomația acestor 28 de țări pentru ca să putem să facem presiuni să obținem ceea ce dorim. Mulțumesc, nu este prea târziu. Mulțumesc. Acum domnul Bemion. Down. Yeah, it's on. Um, yes, Kashmir joined in. Kashmir uh, s-a alăturat Indiei doar cu condiția să-și păstreze autonomia. Și aici a intrat și o clauză care refuza Indiei dreptul de a schimba unilateral acest aranjament. Curtea Supremă din India a păstrat uh, acest principiu în sentințele anterioare și este interesant faptul că politicii. Politicienii din opoziție uh, au descris uh, acțiunile guvernului uh, indian ca fiind neconstituționale. Nu neg faptul că au existat probleme legate de terorism care au provocat oarecare acțiuni. Săptămâna trecută la Geneva am discutat acest lucru cu ministrul de externe uh, pakistanez și i-am cerut ca Pakistanul să facă mai mult uh, în prinderea insurgenților. Uh, este important să știți că am discutat uh, de, uh, situația de la fața locului cu oamenii care au fost acolo. Ce se întâmplă acum? Ar trebui să se ridice interdicția de uh, mișcare și să fie, uh, și să fie eliberați prizonierii politici, lăsând apoi uh, uh, observatorii să ajungă acolo pentru a observa lucrurile. Uh, este nevoie de asemenea de facilitarea discuțiilor care să includă uh, persoane din Cașmir de ambele părți ale liniei de control. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Timnioc uh, are o întrebare, cartonașul albastru, îl acceptați? Nu aveți microfonul pornit, domnul Timnioc? Aș dori să-l întreb pe colegul meu cum își imaginează o autonomie cu regie proprie sub administrația uh, Cașmirului, pentru că aceasta ar fi dependentă până la urmă financiar. N-are nimic de oferit. Trebuie să uh, găsească o soluție cu India și Pakistanul sau cu uh, o parte dintre ele, pentru că nu se poate singuri chiar că nici măcar cei din Cașmir nu o să vrea această soluție. Eu am fost patru ani diplomat în acea regiune și chiar am fost în toate colțurile acelei regiuni. Nu cred că veți găsi vreodată o majoritate pentru soluția aceasta. Thank you. Please answer the question. Certainly we don't know whether there would be a... Sigur că nu știm dacă va exista o majoritate pentru că nu s-a efectuat uh, acest test. Uh, Însă, afirmațiile că ar fi o zonă foarte subdezvoltată și înapoiată, e bine, în ciuda faptului că vorbim de o zonă în conflict de 70 de ani, acum și știm că acest conflict reduce economia, dacă te uiți la indicatori, așa cum am făcut-o eu, o să vedeți că practic fiecare indicator care ține de bunăstare, venit, uh, alfabetism, fiecare indicator la care vă, veți gândi este mai bun în cazul Cașmirului decât în restul Indiei. Este una dintre uh, și restul celor mai bune zone din India. Domnul Buchner, un minut. În rapoartele pe care primim din Cașmir, se vorbește, din păcate, mult prea rar de multiplele încălcări ale drepturilor omului comise de ambele părți, atât Pakistanul cât și India. Nu trebuie să rămânem pasibili în fața acestui fapt. Dar ne mai aflăm și uh, în pragul unui război între cele, aceste două puteri nucleare. Cred că există doar o singură cale de a evita un astfel de război, cât și încălcările drepturilor omului, și anume aplicarea rezoluției Națiunilor Unite pe tema Cașmirului. Poate că sunt prea optimist, dar nu putem îngădui ca lucrurile să meargă mai înainte așa cum sunt ele acum. Națiunile Unite trebuie să intervină și la nevoie Națiunile Unite trebuie să uh, detașeze o misiune de menținere a uh, păcii, evident cu acordul celor două părți beligerante. Dar nu putem, încă o dată, nu putem permite ca lucrurile să meargă așa mai departe cum stau ele acum, deci solicit în altul reprezentanți să devină activă pe această temă. Mulțumesc! Un minut acum, doamna Sardone. Situație Mulțumesc. Situația în Cașmir era dificilă și înainte. Situa- o situație de violență de care știam. Această discuție mie mi se pare puțin dezechilibrată. Eu cred că dialogul se poate face numai dacă nu-l ataci pe celălalt sau dacă nu te exprimi pentru una dintre părți. Vorbim despre o regiune din lume aceasta unde de mult avem grupi, grupuri teroriste care sunt legate de extremismul islamist. E vorba de fenomene de radicalizare extrem de îngrijorătoare și am văzut de asemenea și uh, steagurile ISIS de multe ori și prea multe violențe în continuare. Ar trebui poate să analizăm contextul istoric, să ne bazăm pe surse istorice care chiar sunt uh, reale și să combat, susținem pe cei care combat terorismii. Uh, terorismul. Uh, deja de mult timp însă în zona aceasta violența este prezentă și mă întreb de ce nu vorbim de victimele atentatelor, de amenințările și discriminările religioase pe care le face Pakistanul. Noi, Europa, ar trebui să respectăm suveranitatea statelor și ar trebui să îi respectăm și să-i ajutăm pe cei care iau măsuri de securitate pentru combaterea terorismului. Mulțumesc! Mulțumesc! Fiind dat că e târziu, nu o să mai dau uh, voie celor care au vorbit deja să mai pună și întrebări la cartonaș albastru. Acum, doamna Mobaric. Uh, we in the European Parliament. Noi, membri ai Parlamentului European, susținem principiile consacrate în tratate. Tocmai de aceea mă simt rușinată vis-a-vis -vis de lipsa de uh, hotărâre și determinare vis-a-vis -vis de situația din Kashmir. Sigur că este ușor să uh, arăți uh, cu degetul pe unul sau pe celălalt, dar India practic a încălcat articolul 317 prin, și uh, multe alte norme internaționale prin intervenția în Kashmir. Dacă respectăm uh, și susținem uh, ca prețioasă valoarea libertății de religie, atunci de ce nu intervenim în consecință? Uh, drepturile religioase și alte drepturi ale populației din Cașmir au fost încălcate în ultimii 70 de ani. Cât mai vreți să stăm nepăsuitori? Haideți să uh, ne examinăm conștiința și să trecem la un acord de liber schimb uh, care să țină cont și de aceste aspecte, pentru că este, în, nu în ultimul rând, în interesul Indiei să uh, fie de acord cu astfel, a, uh, un astfel de acord. Mulțumesc, doamna Ghilu, un minut. Mulțumesc. Către acei membri care și-au exprimat indignarea, sunteți foarte subiectivi și câteodată nu prea aveți empatie cu locuitorii Cașmirului. Un, la asemenea, același lucru a făcut Pakistanul în Baltistan și noi n-am spus nimic. De ce suntem subiectivi? Când s-a întâmplat același lucru în China, n-am vorbit. Alte minorități au mai fost persecute, au, tate, au fost uh, obligate să se convertească. La fel, nu am zis nimic. Sunt încălcări și în uh, alte zone și mulți colegi se fac că nu văd nimic. Trebuie să fie clar, soluția la Cașmir nu va fi găsită în acest uh, parlament. Soluția la Cașmir va veni atunci când nu se va mai sponsoriza terorismul și când se va termina sponsorizarea Pakistanului. Pakistanul nu reușește să țină pasul în ceea ce privește drepturile omului. Are parteneriat GSP+, Plus, iar cei care s-au îngrijorat de articolul 370, mi se pare că vă concentrați pe o parte, dar nu pe cealaltă. Sigur că fiecare se ocupă de ceea ce îi place, dar sau s-ar îmbunătăți și drepturile LGBT și minorităților și femeilor și astfel s-ar putea de asemenea și uh, găsi soluție la alte probleme. Mulțumesc. And I'd like to again ask members... Rog încă o dată membrii să-și respecte timpii alocați. Doamna Le Breton, două minute acum. Pare rău, domnul Le Breton, se corectează președintele. Mulțumesc, domnule președinte. Prim-ministrul indian a hotărât să revoce statutul de autonomie al uh, Cașmirului în 5 august. Asta pentru că forțele de securitate indiene au fost de curând victimele unui atac din partea unor grupuri islamiste din Cașmir, revendicat de multă vreme de Pakistan. Este de notorietate publică faptul că de Pakistanul a fost susținut de partidele islamiste și este mai mult decât binevoitor pentru grupurile teroriste din Kashmir împotriva guvernului indian. Voința de a uh, căpăta controlul a prim-ministrului indian arată că vrea să lupte împotriva teroriștilor și vrea să um, facă ceea ce trebuie cu Pakistanul, unde serviciile uh, secrete de acolo au apărat multă vreme uh, pe persoane ca Bin Laden guvernul încurajează uh, populația să protesteze împotriva deciziei guvernului indian. Cașmirul face parte din Uniunea Indiană. Ne mirăm încă o dată de reacția secretarului general al ONU care stigmatizează poziția Indei, în timp ce această țară, care este a nu știu câta oară victimă a terorismului în Cașmir și pe tot teritoriul său, de pildă la Bombay în 2008, nu a beneficiat niciodată de cel mai mic sprijin unde a trebuit să se, atunci când a a trebuit să se confrunte cu pericolul islamist. După cum spunea Maniani, colegul nostru în Comisia AFET, Cașmirul este indian. Problema Cașmirului este, prin urmare, o problemă internă a Uniunii Indiene și nimic altceva. Între aceste ziduri, Bruxelles nu poate decât să adopte, dacă vrea, dialectica Pakistanului. Și ne miră acest lucru. Mulțumesc, domnul Cernețchi, un minut. panie przewodniczący! szanowni państwo! przypominmy. domnule președinte doamnelor și domnilor haideți să reamintim faptul că India până la urmă este cea mai mare democrație a lumii. În contextul democrației noastre proprii, aș mai adăuga că este probabil singurul nostru aliat în această parte a Asiei. De aceea, Cred că avem nevoie de un punct de vedere mai cuprinzător în relația cu India. Trebuie să ne eh, trebuie să ținem cont și de actele de terorism eh, comise în Jammu și în celelalte regiuni. Actele de terorism n-au picat pur și simplu din cer, au fost practic eh, importate din țările învecinate. Noi, ca democrație europeană, trebuie să susținem India democratică. Nu-mi place acest, uh, această evaduere a Indiei, așa cum am auzit-o în, de la antivorbitori. Domnul Corbett, uh, care a părăsit sala, uh, ne-a remitit faptul că acum 70 de ani Regatul Unit și-a pierdut, a pierdut India ca colonie britanică. Mulțumesc cu un minut acum domnul Pisapia. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Situația din Kashmir, precum și în alte regiuni din lume, necesită muncă diplomatică puternică fondată pe dreptul internațional și respectarea drepturilor omului. Pe de o parte, a venit o modificare constituțională care a fost adoptată cu majoritate largă de Camera Înaltă și Camera Joasă a Parlamentului. Pe de altă parte, o consultație lipsa consultației populației din Cașmir. Noi am încercat să găsim o soluție pașnică. Trebuie respectată prin acordurile care s-au uh, semnat. Primul raport ONU despre drepturile din Kashmir a prevăzut o comisie de anchetă pentru a vedea încălcările de către ambele părți ale drepturilor omului. Drepturile omului trebuie să fie steaua polară care să ghideze toate inițiativele Uniunii. Noi, Uniunea Europeană, Parlamentul European, avem datoria morală și politică de a pune la dispoziție experiența noastră pentru a găsi o soluție pașnică care să promoveze democrația și pacea. Sper ca aceasta să fie calea pe care să mergem împreună. Mulțumesc. Un minut, Mulțumesc, domnule președinte. Criticele vis-a-vis -vis de India, cea mai mare democrație de, din lume pe care le auzim aici, se bazează pe re, reprezentare uh, mistificată a faptelor. Vorbim despre reforma constituțională, dar nu uh, Ținem seama de separatism și de securitate. Situația din Jammu e Kashmir s-a îngr s-a agravat. Forțele de ordine au fost atacate ca în 14 februarie când o mașină capcană a ucis numeroși polițiști sau când s-a descoperit un arsenal care trebuia folosit pentru un atentat împotriva milioane de uh, pelerini. În acest cadru, măsurile de securitate luate de prim-ministrul indian Președintele întrerupe, interpretarea în limba engleză nu funcționează. Trebuie să nu uităm că din 2018 um, aceast, aceștia se află -vis, pe lista americană a statelor cu o atitudine ambiguă vis-a-vis -vis de terorism. Thank you doamnă Mulțumesc, McIntyre, un minut. Intervenție fără microfon. Acum 43 de zile, India a revocat articolele 317 și un altul din Constituția uh, sa revocând uh, statutul de autonomie pentru regiunea Cașmirului. Am văzut uh, zeci de și sute de trupe militare concentrate, interdicții și arestări. Un șir prelung de încălcări ale drepturilor omului și împușcături orientate împotriva unor civili. În ciuda unor negări din partea guvernului indian, uh, Uh, fișele uh, din uh, spital au arătat foarte clar că au murit oameni și au murit civili în urma acestor salve de împușcături și atacuri armate. Niciodată nu poate exista niciun fel de scuză pentru a, pentru a împușca sau pentru a orbi civili mai ales de către forțe armate ale unui stat. India, care se mândrește de a fi cea mai mare democrație a lumii, nu poate să uh, acționeze în acest fel. India este membru permanent al Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, dar astăzi nu mai este un partener credibil în această privință. Mulțumesc. Timp de un minut acum are cuvântul domnul Damija. India este democrația cea mai uh, mare din lume. Sunt 200 de milioane de musulmani care trăiesc uh, pașnic lângă alții în India. De asemenea, este membră în G20. Sunt două cazuri pe rol la Curtea Supremă oprirea serviciilor de mobil și internet în uh, o mare parte din Kashmir și, uh, de asemenea, o anulare sau revocare a articolului 370. Dar Uniunea Europeană nu vrea să joace un rol neocolonial pe anumite subiecte. Curtea Supremă a Indiei este independentă și își face datoria. Indienii spun că sunt 40 de legi noi care se vor aplica Uh, locuitorilor din Kashmir. O interzicere a uh, divorțului, o, um, interzicere de asemenea a, a um, um, căsătorilor la copii și a existat uh, o mențiune făcută despre plebiscitul din 1947 și eu am un video care arată cum acest plebiscit nu a putut să aibă loc, pentru că, de fapt, trupele s-au, uh, au plecat de la linia de control. Mulțumesc. Acum trecem la Catch the Eye. Domnul Gade. I de sidste 70 år har Kashmir-området været plaget af vold. Mulțumesc frumos. De 50 de ani această zonă este tulburată de instabilitate și ceea ce s-a întâmplat în India nu a fost replicat și în uh, Kashmir, mai ales când vorbim despre statul de drept, protecția minorităților, inclusiv a minorităților sexuale, educația copiilor și asigurarea drepturilor fundamentale și drepturilor femeilor. De ani de zile, India cheltuie bani în această regiune dar doar pentru elită. Nu a reușit să ajute populația locală săracă. și ține de această instituție să apere drepturile fundamentale. Thank you. Mulțumesc. Domnul Lopez, un minut. Intervenție fără microfon. Europeo tiene una reputación por debatir Uniunea Europeană are reputație că uh, discută problemele flagrante de drepturile omului uh, de, în latitudini care nu au cunoscut niciodată nicio urmă de democrație. Cu India însă lucrurile nu stau așa. India este o democrație constituțională cu o Constituție din 1950. Se pare că este democrația cea mai mare ca în populație din lume are un sistem federal foarte complex și totuși a garantat această eh, coexistență a minorităților, inclusiv cea musulmană, într-o țară cu o majoritate de altă religie. În cazul Cașmirului, și eh, în cazul regiunii Jammu, cred că Parlamentul European face foarte bine că este prudent atunci când evaluează această situație a suspendării autonomiei care s-a întâmplat conform eh, unui articol din Constituție și um, se desfășoară un efort important pentru a preveni radicalizarea regiunii, pentru că acolo situația este foarte complicată. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim. Domnul Davis, un minut. Thank you, President. I really welcome... Mulțumesc, domnule președinte. Am salut cuvintele introductive ale domnului ministru avem poziții diferite de obicei, dar poziția înaltului reprezentant și a vicepreședintei este una echilibrată. India este o țară minunată, cu o democrație extraordinară. Sigur că Cașmirul este un teritoriu disputat de mai multe părți și a fost sub ocupație militară multă vreme. Deci a existat întotdeauna posibilitatea de a comite acte uh, violente în impunitate n-are niciun fel de autodeterminare și trebuie să... Evident că există un sentiment de injustiție în Kashmir. Primul ministru Modi are sprijinul țării sale și știe că acțiunile sale sunt susținute. Totuși trebuie să ne întrebăm dacă acțiunile guvernului Modi sunt cele oportune. Deci trebuie să vă întreb, doamnă ministru, trebuie să vă rog, doamnă ministru, cuvintele dumneavoastră au fost foarte bune, vor urma și acțiuni concrete? Mulțumesc, spune domnul președinte. Vreau să vă reamintesc, stimați colegi, că procedura Catch the Eye este destinată, în primul rând, membrilor care nu au avut cuvântul în cursul dezbaterii. În cursul dezbaterii, doamna Gil, dumneavoastră ați vorbit mai mult decât uh, Eh, era prevăzut inițial. De aceea dau cuvântul în încheierea dezbaterii doamnei ministru Tupurainen, care va lua cuvântul în numele vicepreședintei și în altul reprezentant pentru politica de apărare și externă. Așa că, doamnă ministru, aveți cuvântul. Domnule președinte, stimați deputați, permiteți-mi să vă spun că acest schimb de opinie a fost foarte util și foarte potrivit. Aș vrea să mulțumesc deputaților pentru intervenții, comentarii și sugestii. Închei spunând că Uniunea Europeană va continua să monitorizeze îndeaproape situația, concentrându-se pe dezescaladarea situației, care implică aici două puteri nucleare. Trebuie să facem toate eforturile necesare pentru a evita o escaladare a conflictului. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamnă ministru Tupurainen. Vă mulțumesc pentru că ați venit la Parlamentul European, mai ales uh, atât de târziu seara. Dezbaterea de astăzi se încheie și sesiunea se reia uh, mâine de la 9 la 2 și de la 3 la 9 seara. Agenda este publicată și se găsește pe site-ul Parlamentului European. Se încheie ședința.